Uite, încă o dată vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase și prietenoase adresate, mulțumesc și colegilor și încă o dată comisiei. Ales gute! Toate cele bune, dragă Curt, spune președintele. Acestea fiind spuse, dragi colegi, putem să încheiem această dezbatere. Votul va avea loc mâine la 12.30. Următorul punct de pe ordinea de zi se referă la o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei despre formarea judiciară. În numele Comisiei Jurii și Comisiei Libe uh, vor lua cuvântul uh, eurodeputații și dau cuvântul mai întâi domnului Zviefka, care este unul dintre autorii întrebării. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. La Comisia Jurii este firesc uh, să ne întâlnim uh, zilnic cu diferite subiecte legislative legate de dreptul civil internațional, dreptul comercial, dreptul succesoral, despre care tocmai am vorbit. Și, uh, de asemenea, sunt conștient de faptul că atunci când aceste proiecte vor deveni legi obligatorii, vor necesita multe cunoștințe din partea practicienilor dreptului, mai ales a judecătorilor, o bună cunoaștere a dreptului din țara lor, dar și din celelalte state europene. De aceea, la Comisia Jurii, ă, datorită colegului Luigi Berlinguer, am discutat despre ă, formarea de care au nevoie practicienii dreptului, personalul ă, judiciar pentru că ei vor aplica aceste dispoziții. Sigur că uh, e nevoie de foarte multe cunoștințe pentru că vor exista din ce în ce mai multe situații ce ne vor viza pe toți pentru că dispozițiile se modifică permanent și de aceea judecătorii și ceilalți practicieni trebuie să dea dovadă de mult angajament și trebuie să cunoască dreptul Uniunii. Așadar, formarea acestui personal este importantă pentru întregul sistem judiciar. Trebuie să fim conștienți de toate problemele pe care le avem, cu care trebuie să ne confruntăm. Așadar, aceste formări sunt indispensabile. Așadar, În această întrebare a deputaților, prin această întrebare a deputaților Lene și Lopez Aguilar, dorim să ne exprimăm temerile față de acest program ambițios ce vizează formarea cel puțin 50% din personalul judiciar până în 2020. Pentru ca uh, jumătate din personalul judiciar să participe la diferite activități de formare. Care sunt platformele de schimb de experiență avute în vedere? Cum anume va putea Parlamentul să se implice în aceste lucrări importante? De când a început să fie aplicat programul de la Stockholm, vorbim despre necesitatea unei culturi juridice europene. Toate instituțiile europene susțin acest program, însă uh, și dau seama de faptul că formările sunt indispensabile. În ceea ce privește programul Justiție pentru anii 2014-2020, ă, această formare este foarte importantă. Ca să putem avea o colaborare eficientă, avem nevoie și de un limbaj comun. Așadar, e nevoie de programe de perfecționare și de programe specifice în facultăți. Mulțumesc, domnul López Aguilar are cuvântul. Gracias, señor presidente, como acaba de explicar mi... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum a spus și antevorbitorul meu, avem de a face cu un aspect care suscită o dezbatere și solicită un răspuns uh, cât mai rapid, pentru că avem de a face cu formarea magistraților, cu formarea judecătorilor care sunt primii implicați în aplicarea dreptului european, iar Uniunea Europeană este o construcție juridică. Iată cum se explică succesul său. Odată cu primele tratate am creat un spațiu de libertate, de justiție și de securitate. Iată cum se explică succesul acestor ani. Acest spațiu de justiție permite judecătorilor și procurorilor să uh, își pună în folosul cetățenilor competențele și cunoștințele lor și pentru asta trebuie să aibă o formare solidă uh, cu privire la diferitele tradiții și sisteme juridice din statele membre pentru ca atunci când este nevoie să poată fi capabil să se, să se descurce eventual și în alte limbi ale Uniunii Europene. Rețelele de formare, centrele de formare judiciară sunt foarte importante. Trebuie să existe o colaborare între acestea, iar Comisia să susțină implementarea acestor programe de formare. Parlamentul European sigur că își dorește și el să se implice și de aceea întrebăm Comisia cum preconizează să atingă acest obiectiv de formare a unei jumătăți din uh, personalul de justiție, din justiție din Uniunea Europeană? Cum uh, are de gând să familiarizeze acest personal cu cultura juridică europeană? Și apoi o întrebare legată de centrele care oferă aceste formări juridice și, în al treilea rând, cum intenționează Comisia să întărească uh, o poziție proactivă pentru a aduce un adevărat impuls acestui program de justiție care face parte din programul de la Stockholm și din proiectul pilot cu privire în mod precis la formarea magistraților, fără a uita, bineînțeles, rolul foarte important al Curții Europene de Justiție, uh, care reprezintă un punct cheie împreună cu uh, Tribunalul de Apărare. Mulțumim foarte mult și acum în numele Comisiei dau cuvântul doamnei Vivian Reding. Mulțumesc! That the European Parliament and the European Commission share the same vision. Mulțumesc, mă bucur că avem aceeași viziune pe acest subiect, noi cei de la Comisie și noastră cei de la Parlament. Mulțumesc pentru cooperarea dintre juri și libe. Avem acum uh, o rezoluție, un proiect de rezoluție foarte ambițios în ceea ce privește acest subiect. Noi am adoptat un document în septembrie 2011 în ceea ce privește formarea judiciară. Iată ce vrea Comisia să facă și dumneavoastră sunteți de, de părere cu noi. Vrem să avem încredere în justiția amplă din Uniunea Europeană, vrem un spațiu judiciar european. Iar pentru a avea încredere în acest sistem, e foarte important ca formarea judiciară să fie consolidată. Avem un obiectiv, 700 de mii de oameni din domeniul judiciar, cam jumătate din totalul celor din Uniunea Europeană, trebuia să participe la, trebuie să participe uh, într-o formare judiciară până în 2020. Pentru a atinge acest obiectiv realist și ambițios, trebuie să mobilizăm toate resursele disponibile la nivel local, na- național, european, într-o manieră optimă. Desigur, toate părțile vizate trebuie să-și asume angajamentul de a implementa uh, legislația europeană în uh, activitățile locale de formare judiciară, astfel încât aceste activități să crească la nivel european și să crească, desigur, și numărul participanților. Cei care profesează în uh, domeniul legal și judiciar trebuie să își optimizeze uh, activitățile astfel încât resursele umane să fie bine utilizate în modul în care e reorganizat un sistem național judiciar. Sigur că Comisia va conlucra cu părțile interesate. E vorba de rețele judiciare de formare, e vorba de Academia, Academii Juridice Europene, uh, de instituții de administrație publică. Vom coopera așadar cu, cu asociațiile de juriști și vom avea chiar și un program uh, de două săptămâni de schimb de experiență pentru magistrați și judecători din 2014 încolo. De asemenea, ne asumăm angajamentul de a, de a uh, mobiliza fonduri pentru formarea judiciară, astfel încât să sprijinim proiecte de înaltă calitate după cum probabil ați citit deja în propunerea pentru viitoarele programe financiare. Iar în ceea ce privește follow-up-ul pentru proiectul pilot, Comisia a inițiat deja pașii necesari pentru adoptarea unei decizii a Comisiei în primăvară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Și acum dăm cuvântul reprezentanților grupurilor politice. Mai întâi are cuvântul domnul Salvatore Iacolino în numele PPE. Grazie, signor grazie, signora Abbiamo con... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. Am ascultat cu mare atenție răspunsul comisiei, care s-a referit la o consolidare a formării judiciare. Se pare că este vorba aici de o prioritate absolută prioritatea priorităților. Este necesar ca magistrații să fie formați în mod corect, să fie la curent cu diferitele sisteme juridice și în același timp să-și cunoască perfect propriul sistem. Să se bazeze însă pe o cooperare concretă care să permită să se țină cont de dimensiunea transnațională a dreptului. Pentru toate uh, persoanele care activează în domeniul judiciar este nevoie de o formare adecvată. De exemplu, de un program Erasmus eventual. Un proiect Erasmus pentru juriști, un proiect specific în cadrul pieței unice, a cărei competitivitate și durabilitate sunt strâns legate între ele. Profesii care erau odinioară închise sunt acum deschise, însă niciodată nu trebuie să pierdem din vedere nivelul înalt de calitate și să prevedem o acreditare europeană, de exemplu. Încrederea este esențială, este prevăzută prin programul de la Stockholm de recunoaștere reciprocă a hotărârilor judiciare. tinerii magistrați eh, sunt eh, cei mai vizați, cei care mm, abia intră pe piața de muncă, cei care eh, vorbesc mai multe limbi. Aceștia pot juca un rol în agențiile cele mai importante. De asemenea, în cadrul perspectivelor financiare 2014-2020 va fi necesar să se țină cont de proiecte pilot, după cum ați spus, dar și de resurse adecvate care sunt indispensabile pentru toți cei care vor fi beneficiarii acestui program. Ești democrat progresist. Mulțumesc. Acum, în numele S și D, are cuvântul domnul Berlinguer. Signor președinte, <clears throat> Uniunea Europeană... Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană a elaborat o multitudine de legi, de acte normative pentru a construi dreptul european. Și astfel a creat spațiul european de justiție uh, înființat prin programul de la Stockholm. Dar ce fac cetățenii cu această construcție juridică atât de frumoasă? Din punct de vedere al cifrelor, rezultatele sunt dezamăgitoare. Uh, magistrații, avocații au crescut și au fost formați, au fost instruiți în dreptul lor, uh, în dreptul țării lor de origine. Pregătirea lor se inspiră exclusiv din uh, dreptul țării de origine. Și atunci, credeți că va, vom avea niște magistrați europeni care vor putea să pună ca prioritate dreptul european, înainte însă de a vorbi de acest lucru, trebuie să ne axăm pe formare și pe informare pentru ca toată lumea să-și dea seama de importanța acestui drept european și de posibilitatea utilizării avantajelor sale. Este o mișcare care trebuie să plece de jos în sus nu trebuie să uh, avem pretenția că le dăm niște lecții uh, ca unor copii. Avem de-a face cu profesioniști, cu adulți, cu un personal specializat, cu un nivel înalt de calificare și trebuie să le stimulăm uh, ideile în baza unor cazuri concrete, să le dăm posibilitatea să intre în contact cu colegi atunci când au uh, nevoie. Uh, în law și dreptul civil trebuie să se apropie, să nu mai existe uh, acele bariere care existau pe vremuri când eu însumi eram student la drept. Uh, mă bucur să văd uh, toate aceste propuneri care se află pe masă de discuție a mm, Comisiei. Mă bucur să văd că și Comisia este de acord că această formare este deosebit de importantă. Însă noi cerem o inversarea mișcării. Cerem ca mișcarea să plece de jos în sus. Uh, și există deja în acest sens o rețea foarte interesantă care reunește uh, toate tribunalele și care permite la cererea unui magistrat contactarea colegilor. Și sper că această propunere se va bucura de sprijinul Comisiei. mulțumesc din partea liberalilor Cecilia, Cecilia Mulțumesc, domnule președinte. În instituțiile europene am început să înțelegem cu toții că există diferențe între noi, suntem cu toții diferiți și suntem până la urmă uniți în diversitate. E un lucru foarte important pentru integrarea europeană. Dacă privim problema astfel, atunci vom găsi căi de a ne înțelege diferitele sisteme din care provenim. Doar având un schimb de experiență vom putea să depășim schimbările și vom putea să arătăm mai mult respect față de ceilalți. Acest lucru e valabil, desigur, și pentru profesiile din domeniul judiciar, pentru judecători, magistrați, avocați. E foarte important să înțelegem sistemele judiciare din celelalte state membre, mai ales când se ajunge la um, întâlniri unde trebuie să fie purtat un dialog constructiv și uh, care să aibă rezultate concrete. Doar având această cale a schimbului de experiență în domeniul judiciar vom putea să depășim schimbările. Uh, vom, să, vom putea să depășim uh, lucrurile care încă ne separă. Diferențele dintre statele membre sunt foarte mari și pe viitor trebuie să ținem cont de interpretarea diferită care se acordă actelor normative. E o propunere care, în opinia mea, ne va ajuta foarte mult și va face ca, la final, cultura judiciară europeană să fie uh, o realitate. Vă mulțumesc, spune președintele. Mulțumim foarte mult că ați respectat timpul acordat. Pentru un minut are cuvântul domnul Andreas Mölzer. Mulțumesc. Astăzi avem mai multe acte normative obligatorii care Uh, care sunt emise la nivel național, dar și la nivel comunitar și care sunt uh, influențate și de dreptul popoarelor. Dincolo de toate deciziile magistraților care sunt uh, luate, vedem că Uh, apar foarte mari probleme și trebuie să fim mereu la curent cu ceea ce se întâmplă în sistemul judiciar. De aceea formarea judiciară este un lucru foarte serios, mai ales în ceea ce privește protejarea victimelor uh, și protejarea persoanelor traumatizate care intră în sistem. Tocmai de aceea formarea judiciară este fără doar și poate un lucru de la sine înțeles. Cel mai bine ar fi să lăsăm la o parte chestiunile istorice în ceea ce privește discriminarea um, etniilor minoritare clare, pentru că deocamdată există uh, legi discriminatorii în acest sens. Avem uh, declarația 43 din 2011 a ONU în care se pune sub semnul întrebării aceste praguri, se pun sub semnul întrebării aceste praguri discriminatorii, pentru că istoria a arătat foarte clar ce se întâmplă cu uh, recunoașterea genocidului uh, armenilor. Trebuie așadar să ne asumăm răspunderea față de trecut și să privim către viitor. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. Acum trecem la vorbitorii nume propriu. Doamna Erminia Mazzoni, în numele PPE, două minute. Eh, grazie, președinte. Eu ringrazio il... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei comisar Reding pentru munca foarte importantă pe care o desfășoară. Pentru că, într-adevăr, este vorba de crearea unei reale culturi juridice europene. Am prezentat un proiect împreună cu colegul Berlinguer, căruia vreau să-i mulțumesc pentru că a ținut cont de contribuția mea. E vorba de o aplicare concretă a programului de la Stockholm în, uh, care merge în același sens cu comunicarea Comisiei din septembrie 2011 menționată de doamna Reding. Vreau să vă spun că proiectul pilot prezentat de mine și de domnul Berlinguer are drept obiectiv crearea unei platforme comune a dreptului o platformă care să fie un fel de logo care să permită să se depășească neîncrederea, neîncrederea între statele membre și uneori chiar și neîncrederea între diferiții profesioniști din domeniul dreptului, între diferitele categorii profesionale. Acest, acesta este obiectivul acestui proiect pilot. Și, repet, deci, obiectivul nostru este ca magistrații, avocații, notarii, profesorii, univers profesorii universitari să împărtășească o aceeași cultură, beneficiind de aceeași formare. Doamna Reding a spus-o clar în intervenția sa și mă bucură acest lucru, că este vorba de un element foarte important. Însă când uh, mă uit la textul prezentat de doamna Reding, în legătură cu ipotezele de prezentare de proiecte pilot, trebuie să vă spun că nu regăsesc acest element. Atunci, lansarea unui proiect experimental nu trebuie să îi vizeze doar pe magistrați sau doar pe judecători. Cultura judiciară nu este uh, reprezentată doar de hotărârile pronunțate de magistrați sau de procurori. E vorba de împărtășirea unei culturi, ceea ce e valabil pentru toți actorii dreptului, pentru toți actorii justiției. Altfel nu vom ajunge niciodată să îndeplinim obiectivele uh, programului de la Stockholm. Doamna Gânț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Pe piața comună e vorba de mobilitate. E vorba de prestarea de servicii de capital, care astăzi sunt transfrontaliere, iar oamenii circulă din ce în ce mai mult, atât uh, pe motive personale, cât și din motive profesionale. Ceea ce înseamnă că se, uh, ar trebui să lăsăm la o parte conflictele uh, juridice. Acest lucru presupune să interpretăm într-un mod omogen dreptul comunitar. Mobilitatea din ziua de azi face ca cetățenii să aibă încredere în instituțiile europene și în autoritățile competente. E foarte important ca eh, cei din domeniul juridic să cunoască mult mai bine dreptul comunitar. Sunt raportor eh, din umbră al programului uh, e-justice pentru 2014-2020 și consider că este foarte important ca magistrații, judecătorii, avocații, juriștii să beneficieze de uh, formare profesională adițională. Nu ar trebui să înțeleagă doar litera legii comunitare, ci și spiritul acesteia. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Următoarea vorbitoare este doamna Evelyn Regner, un minut. Mulțumesc. Stimată doamnă comisar Reding, Comisia și-a propus obiective ambițioase. 50% din uh, uh, cei din domeniul judiciar trebuie să beneficieze de formare profesională, profesională adițională, transfrontaliere. Sunt obiective ambițioase, dar deloc ușor de puse în aplicare. Avem uh, drept model uh, formarea profesională transfrontalieră și finanțarea uh, acesteia mm, din uh, fonduri europene. Cum anume considerați că puteți să depășiți bariera lingvistică, fiindcă magistrații, judecătorii nu uh, dețin cunoștințe lingvistice adesea suficiente pentru a interpreta alte acte normative? Trebuie să ținem cont și de aceste lucruri. Parlamentul European ține cont de prerogativele sale conferite prin tratat și, iată, vine cu idei bune uh, mai ales în aceste vremuri grele de austeritate. Avem uh, ideea uh, videoconferințelor, a aplicațiilor internet și pe viitor poate un Erasmus pentru magistrați și judecători și avocați. Acestea ar fi câteva exemple pentru potențiale soluții. Eu cred că ar fi foarte important ca uh, judecătorii și magistrații să fie implicați direct, fiindcă aceștia știu cel mai bine unde există lacune și cum anume ar putea fi acestea acoperite. Vă mulțumesc pentru atenție, președintele. Vă mulțumesc foarte mult. Trecem acum la procedura intervențiilor spontane, catch the eye. Domnul Papa Nicolau are cuvântul. Mulțumesc. Permiteți-mi să îmi uh, exprim și eu um, experiența personală. Am um, avut ocazia să um, fiu implicat într-un uh, caz în uh, uh, Grecia, unde judecătorul a cerut o amânare de câteva luni, așteptând o interpretare de la nivel european. Um, cazul mi se părea a fi unul foarte clar, însă nu exista experiența necesară acolo, în tribunalul local, pentru o gestionare directă a acestei probleme, care avea un caracter european. Credem că acest gen de situații complică viața cetățenilor, aduc birocrație suplimentară în uh, tribunalele naționale și um, conduc și la o muncă suplimentară a Curții de Justiție de la nivel european care ar putea fi evitată. Ca urmare, iată un element fundamental aici și o întreb pe doamna comisar, um, veți aplica aceste proiecte pilot de formare în același timp cu aplicarea unui mecanism de evaluare, adică vom putea vedea dacă acest proces are și uh, rezultate directe și îmbunătățește furnizarea serviciilor de justiție pentru cetățeni. Mulțumesc, domnul Pașca. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar. Mediul legislativ din Uniunea Europeană se schimbă în continuu, ceea ce uh, reprezintă o presiune tot mai mare asupra judecătorilor și procurorilor și avocaților care nu sunt nu reușesc să aplice în timp real toate aceste modificări în munca lor de zi cu zi. De aceea este necesară formarea pentru cei care aplică legea în Uniunea Europeană. Trebuie ca ei să aibă posibilitatea să urmeze o formare specializată de-a lungul vieții. Din motive de capacitate, de logistică și de finanțe, ar fi bine să se organizeze aceste cursuri uh, prin rețeaua existentă de universități și școli specializate din statele membre, care să fie acreditate și să ofere cursuri de formare privind uh, aspectele uh, comparative naționale, europene, de drept necesare. Astfel vom putea să ne atingem obiectivul până în 2020. Mulțumesc și acum uh, îi voi da cuvântul doamnei comisar să ia cuvântul pentru a răspunde la întrebări. Monsieur le Président, je ne vais plus être longue. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nici nu o să uh, vă răpesc mult timp în această oră târzie uh, a serii. Permiteți-mi doar să vă mulțumesc să vă mulțumesc pentru contribuția la acest dosar extrem de important. Este un dosar esențial, pentru că dacă dorim să creăm o Europa a justiției uh, cu un spațiu de încredere, ei bine, încrederea necesită înainte de toate cunoaștere, cunoștințe și este indispensabil să creăm uh, condițiile necesare împreună cu uh, profesioniștii din acest domeniu și cu responsabilii de la nivel național pentru ca aceste cunoștințe, această cunoaștere să devină o realitate pentru un număr cât mai mare de juriști la toate nivelurile de responsabilitate. Și aș mai adăuga încă un element. Încrederea înseamnă și um, întâlniri, schimburi de experiențe. Este foarte important ca juriștii dintr-o țară să um, ajungă să cunoască um, judecători, procurori, avocați dintr-un alt stat, pentru că atunci când au întrebări să știe cărui um, profesionist, cărui um, coleg să se adreseze. Ca urmare, aceste programe pe care noi le vom implementa vor trata, bineînțeles, conținutul, dar și nu numai, se vor axa și pe cunoașterea domeniului și a celorlalți. Mulțumesc! Am încheiat această dezbatere. Votul va avea loc uh, miercuri la ora 12. Și acum trecem la intervențiile cu durata de un minut. Are cuvântul doamna Scridelevska numele PP. Îmi cer scuze pentru modul în care v-am pronunțat numele, spune președintele. Mulțumesc, domnule președinte.